So the point of order is. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Mulțumesc. Uh, bună ziua tuturor și reluăm uh, lucrările plenarei. Aș dori să spun că procesul verbal al reuniunii de azi. Dimineața a fost deja distribuit și vă întreb dacă cineva are vreo observație de făcut, pentru că dacă nu, se consideră ca fiind adoptat. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Obermeier. Punct de ordine, vă rog. Mulțumesc. În primul rând aș dori să spun înainte acestei dezbateri importante că am observație procedurală de făcut și aș dori să mi se și răspundă, pentru că eu înțeleg uh, că există activiști care se opun acta, însă aș dori să știu dacă pe viitor, la toate punctele adoptate și uh, trecute pe o de zi, va fi posibil să avem și acțiuni de apărare, să există o aspeș, deci e important să clarificăm uh, lucrurile. Aș vrea să știu uh, uh, cum trebuie să ne comportăm și noi în calitate de deputați. Aș dori să mi se clarifice lucrurile. Cum trebuie să ne comportăm în aceste ocazii? Mulțumesc, domnule Oberman, ședinta. Da, da, luăm act de observația dumneavoastră. Aș dori să spun, ca o primă reacție, că în ce privește distribu- distribuirea de documente în exteriorul sălii de plenare, nu cred că e nicio problemă. Nu se opune niciun punct al regulamentului în ce privește distribuirea de uh, materiale. Președinția crede că nu, este o nu există nicio problemă de acest punct de vedere, însă vă uh, confirm că vom verifica și vom vedea cum, uh, stă, cum e situația. Bun, și acum.